Ok. Dear colleagues. I think that we... Dragi colegi, cred că suntem pregătiți să ne începem uh, ședința. Primul punct de pe ordinea de zi este punctul 8. Comunicările președintelui pri, prin concluziile de la reuniunea coordonatorilor. Acestea au fost uh, circulate în format electronic și dacă nu există obiecții, atunci uh, ele pot fi considerate ca fiind adoptate. Și acum putem să începem sesiunea noastră de vot și vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi, raportul privind reducerea consumului de uh, pungi de plastic, o, un proiect de recomandare pentru cea de-a doua lectură. Vom vota electronic, iar votul este deschis. We have one SD more. Mai trebuie să voteze un uh, membru SND. Este în regulă, votul este închis. Se adoptă. Felicitări doamnei Hocken. Auken, îmi cer scuze. Andiamo adesso a... Eh, Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, votul în ce privește strategia pentru alcool. Trecem imediat la primul compromis. Cine este pentru? E contro. Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem imediat la cel de-al doilea compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Imediat trecem la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 137. Cu un amendament. Cine este pentru 137? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm compromisul numărul 4. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 160. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ha votato tutta lumea, s-a închis votul. Amendamentele 161, 162 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Ațineri se resping. Amendamentul 163. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 165. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 164. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge.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 împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 192. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Vreți să verificăm? Verificăm amendamentul 203. Să deschizi votul. votat-o tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 215. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă.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 Cred că a fost adoptat, dar verificăm. Amendamentul 266. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, eu cred că a fost respins, dar verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 14B este caduc. Trecem acum la amendamentul 276. Cine este pentru 276? PP-ul? Sunteți pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 289. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 290. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 295. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 294. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 292. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 291. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 293. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 296 nu se votează, este doar lingvistic. 297 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu cred că a fost respins, dar verificăm. Ați votat cu toții, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 298 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 299. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 300. Compatibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 302. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 304. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Se adoptă. Amendamentul 305. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 303. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 308 și 309. În bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 310. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 311. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 314. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 313. Compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 315. Compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 316. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 317. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17A. Cine este pentru compromisul 17A? Compromisul. Chi e conto? Ce majoritate ciudată. Cine este împotrivă? Se respinge, dar vreau să verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 17B este caduc? Nu, nu, nu. Votăm. Șaptesprezece B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 342. Cine este pentru? 342. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă. Cine se abține, se respinge. 343. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votat tutti? Il voto... A votat toată lumea? Se adoptă. Amendamentul 344. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 341. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 345. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 347. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 348. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 349. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 350. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 352. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 353. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 351. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Sanchis votul. Se adoptă. Amendamentul 354. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 356. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 357 și 358 sunt identice. dăm un bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 359. Compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm 359. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Se adoptă. 360. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de un vot. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. 6, ă, scuzați. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Il voto è chiuso. Respinto. Sorry. Emendamento 10. Chi è a favore? Chi è contro? Abțineri. Verificăm din nou. Repetăm. Vă rog să ridicați mâna pentru că nu văd. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Approvato. Scuzate. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Emendamentul 14, chi a favore? Emendamento 14, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Approvato. S-a închis votul și se adoptă. unii membri așezați mai la, pe mijlocul sălii nu ridică mâna. Asta e problema. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Este caduc. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 49. Cine este pentru? Pentru, vă rog. Împotriva. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 56. 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 62. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 și 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. A colegii Somer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. A votat la lumea? Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul și se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Il voto è chiuso. Approvato. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 95. Pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abține să respinge. Amendamentele 98 și 99 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 108. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 112-113 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 117. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 118. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul și se respinge. Vot final, vot electronic.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 Dear colleagues, we can uh, continue our meeting. Stimați colegi, ne putem continua întâlnirea, încă nu am terminat ceea ce avem de lucrat. Avem aici câteva puncte pe ordinea de zi. Înainte să aibă loc schimbul de opinii, cu domnul comisar și cu domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, Iorki Katainen. Avem până la patru jumate timp ca să discutăm adoptarea modificării de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția cadră a ONU asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta. Îi dau imediat cuvântul raportoarei noastre, doamna Elisabeta Gardini. Însă, înainte de toate, aș dori să îi rog pe toți membrii aflați în cameră, de asemenea pe toți oaspeții din cameră, să facă liniște și să ne ajute să ne putem continua ședința. Bun. Îi dau cuvântul așadar doamnei Gardini ca să ne explice despre ce este vorba. Elisabeta, vă rog. Să rog. Mulțumesc. Am să fiu succintă pentru că este un proiect de decizie care în trecut a fost deja adoptată la Comisia ITRE fără probleme, 53 uh, de voturi. 53 de voturi pentru și putem și noi să ne aducem uh, contribuția. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 15 aprilie Știm că proiectul de decizie al Consiliului constituie baza pentru uh, amendarea ciclului de la Doha din partea Uniunii Europene și stabilește condițiile în care Uniunea Europeană uh, și statele membre și Islanda trebuie să-și îndeplinească angajamentele. Știți că Islanda participă la sistemul ETS? Așadar, eu mă bazez pe ceea ce toată lumea știe, așa cum voi știți în anexa B la protocolul de la Kyoto, toate țările membre ale Uniunii Europene sunt invitate să participe la cea de-a doua perioadă de angajamente prevăzută în protocolul de la Kyoto și marea parte a țărilor nu fac parte din anexa B, inclusiv țările care poluează cel mai mult, nu Uh, sunt incluse aici și cred că Uniunea Europeană trebuie să adopte toate instrumentele politice, diplomatice, economice pentru a convinge aceste țări să uh, fie parte semnatară a unui acord uh, obligatoriu la nivel mondial, astfel încât eforturile să fie egal distribuite. Dacă este să vorbesc despre conținut, mi s-a părut că existau câteva idei noi în textul Consiliului. Avizul nostru este unul favorabil pentru această decizie a Consiliului. Vreau să vă amintesc că nu există niciun fel de obligație ulterioară în plus față de uh, uh angajamentele pe care și le-a luat Uniunea Europeană, respectiv statele membre, uh, în cadrul pachetului energie care a fost adoptat în 2009. Și deja în statele membre și în Uniune uh, se fac eforturi pentru a se atinge acest obiectiv uh, minus 20% până în 2020 și rămâne acum să ajungem la o înțelegere în ce privește această a doua perioadă uh, prevăzută în protocolul de la Kyoto, dar nu există niciun fel de modificare a uh, angajamentelor și obiectivelor pe care statele membre le-au adoptat. În ceea ce privește obligațiile de comunicare, de contabilizare, aici există uh, acum um, o mai mare conștientizare a părților um, interesate. În această a doua perioadă, fiecare parte implicată trebuie să prezinte un raport, un raport inițial pentru a se vedea dacă uh, această uh, fiecare parte uh, a făcut calculul care se impunea ce privește uh, emisiile uh, de gaze cu efect de seră și dacă um, sunt capabili să-și monitorizeze singuri um, aceste emisii. Se vorbește apoi despre uh, acest mecanism prevăzut în cazul în care un stat este și mai ambițios decât uh, um, se prevede prin acordul general și face uh, eforturi suplimentare. Deci, prin urmare, s-a prevăzut o ajustare, o amendare a uh, anexei B la protocol de la Kyoto, dar uh, ar fi trebuit ca toate părțile să fie de acord pentru ca să se poată uh, ratifica această anexă. Acum, cu amendamentul de la Doha, procedura s-a simplificat. De altfel, se numește procedură simplificată pentru că atunci când o anumită parte contractantă vrea să fixeze obiective și mai ambicioase, atunci această modificare se consideră adoptată, cu excepția cazului în care trei pătrime uh, dintre um, participanți um, au obiecții. În plus, amendamentul de la Doha permite o adecvare automată cu obiectivele unei părți, astfel încât obiectivele prevute pentru perioada 2013-2020 să nu depășească emisiile, uh, media emisiilor din perioada 2008-2010. Apoi avem o listă a gazelor cu efect de seră care sunt uh, reglementate de protocol de la Kyoto și la această listă se adaugă un nou gaz care inițial nu era inclus pe listă, uh, NF3, trifluorura de azot. Este un gaz foarte puternic, foarte poluant, este una dintre principalele cauze pentru încălzirea climei și acum a fost inclus. Acestea sunt principalele puncte. Reamintesc că trebuie să fim destul de rapizi, deoarece, având în vedere programul uh, uh, cu organizarea conferinței părților la Paris, păi noi trebuie să terminăm um, adoptarea acestui pachet de timp util. Mai întâi Comisia de Mediu și apoi Parlamentul European trebuie să se pronunțe și să sperăm că vom putea să adoptăm totul fără prea mari întârzieri. Exista o, o dată um, indicativă, dar inițial era 17 februarie 2015, Acum nu mai este posibil ca statele membre să respecte această dată pentru ratificarea protocolului, însă ne dorim ca uh, toate procedurile naționale de ratificare să se încheie până cel târziu, cel de-al treilea trimestru din 2015, ca să putem să avem uh, toate, tot arsenalul gata pentru conferința de la Paris. O întâlnire vitală când sperăm ca acest acord internațional să fie în sfârșit uh, găsit, pentru că de ani de zile ne dorim să se întâmple așa. Mulțumesc. Grazie. Eu continuerei subito con il punto 12 in modo che lo si possa poi discutere congiunt. Mulțumesc, eu voi continua acum uh, cu punctul al 12-lea. Aici este vorba de acordul cu privire la participarea Islandei în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul protocolului de la Kyoto la Convenția Cadru a ONU asupra schimbărilor climatice. După cum țineți minte, din discuțiile noastre anterioare, acesta este un proiect de recomandare pe care l-am pregătit noi și el vizează proiectul de decizie vis-a-vis -vis de un acord între statele membre ale UE și Islanda, în ceea ce privește implicarea Islandei în um, conformarea îndeplinirii obiectivelor pentru cea de-a doua perioadă de angajament din protocolul de la Kyoto. Acest raport se referă la semnarea din partea Uniunii Europene a unui acord cu Islanda. Deci, Islanda și statele membre vor semna un acord cu privire la cea de-a doua perioadă de angajament. După cum știți, Protocolul la Kyoto definește o, o țintă de reducere obligatorie cele 15 state membre din care în 2002 au fost de acord cu protocolul de la Kyoto s-au angajat ca în comun să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. În prima perioadă din 2008 până în 2012, S-au înregistrat reduceri de 8% per total de emisii, apoi Consiliul a acceptat anumite ținte pentru a doua perioadă, care au fost cuantificate în comun la cifra de 20% reduceri comparat cu 1990, iar această cifră va fi la comun între statele membre și s-a căzut de acord asupra ei la Doha. Deci avem a doua perioadă de angajament conform protocolului de la Kyoto, din 2013 până în decembrie 2020. Pentru această perioadă avem o obligație de reducere a gazelor cu efect de seră la nivelul statelor membre UE și la nivelul Islandei. În medie, reducerea trebuie să fie de până la 28% din uh, valoarea din anul de bază. Avem așadar o decizie a Consiliului. Și acum Islanda dorește și ea să participe în comun la îndeplinirea acestor obiective pentru cea de-a doua perioadă de angajamente. Trebuie să, menționăm, să menționez faptul că Islanda este deja implicată în primul proiect cu o reducere în medie de 10% a emisiilor. În această perioadă, emisiile Islandei au scăzut cu 2%. Acum, pentru a doua perioadă, ei doresc să se alăture Uniunii Europene și statelor sale membre. După cum știți, Islanda participă la sistemul ETS și există o parte de monitorizare în acest sistem pentru gazele cu efect de seră. Islanda este interesată de îndeplinirea în comun cu statele membre ale Uniunii Europene, indiferent uh, de statutul lor, în sensul că aici nu există o obligație de îndeplinire la comun pentru cele doua perioadă de angajamente. Este clar faptul că ei doresc să se ratifice acolo acesta fără niciun fel de întârziere și ca și înainte, după cum a propus și doamna Gardini, uh, este un semnal bun pentru conferința de la Paris de la sfârșitul lui 2015. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Acum am uh, acoperit cel doilea punct de la dezbaterea aceasta și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră și începem cu Nicos Andrulakis. El este raportor din umbră la ambele puncte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc celor doi raportori pentru început, pentru munca pe care au depus-o în acest dosar. Este greu să nu fiu de acord cu nevoia de a lua o decizie imediată în ceea ce privește aceste recomandări și în ceea ce privește ratificarea Uniunii Europene față de acordul de la Doha. Avem obligații de îndeplinit în comun aici. În ceea ce privește amendamentul de la modificarea de la Doha, este vorba de o a doua perioadă de angajament în cadrul protocolului de la Kyoto, în care Uniunea Europeană și Islanda au spus că emisiile de gaze cu efect de seră anuale din 2013 până în 2020 vor fi reduse la 80% din emisiile din anul de referință, 1990. Ne-am luat acest angajament uh, în interiorul UE. Înainte de conferința de la Paris, trebuie să ne asigurăm că ne putem reînnoi angajamentul față de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și am adoptat două rapoarte cu cea mai mare majoritate posibilă din Parlament, în așa fel încât să putem trece la ratificarea la nivel de stat membru cât mai repede. Dar să nu cumva, după cum a spus uh, și Comisia ieri, să uităm faptul că schimbările climatice sunt o problemă globală și necesită o abordare globală. Avem nevoie de ratificările în cantitate necesară și până acum doar, doar 26 de țări au semnat, au ratificat. Aș dori să cer Comisiei să își intensifice eforturile în ceea ce privește diplomația de mediu, în așa fel încât să convingă și mai multe state să ratifice. Din partea ECR-ului, doamna Gerling și domnul Duncan. Doamna Găling, mulțumesc, domnule președinte, eu nu am nimic de spus în plus. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Domnul Duncan, am foarte puține lucruri de spus, dar trebuie să spun că a asigura acordul și, de a, și a îndeplini obligațiile nu sunt același lucru. Pentru Paris este important să subliniem acest lucru. Atât am avut eu de spus. Mulțumesc foarte mult, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt uh, complet de acord cu ambii raportori. Este esențial să le solicităm statelor membre să grăbească procesul de ratificare înainte de conferința părților de la Paris. Și uh, cam atât am avut eu de spus. Mulțumesc, doamna Conecna. Nici eu nu am să mai fac niciun alt fel de întârziere. Aș dori să le mulțumesc ambilor raportori și grupul meu va sprijini, îi va sprijini pe ambii raportori în eforturile lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, doamna Evi și domnul Afronte. Afronte. Mulțumesc, vorbesc și în numele colegului Fronte. Sunt două decizii simple, cele despre care discutăm uh, și uh, indolore, atâta timp cât uh, ținta de 20% până în 2020 <clears throat> este obligatorie pentru UE și pentru statele membre, atunci nu se schimbă nimic, însă știind că acum am ajuns la 18%, practic cu 5 înainte de data finală. Dar dacă amendamentul de la Doha trebuie să fie um, ratificat de 154 de țări pentru ca să devină operativ, este normal să facem parte dintre aceste țări. Însă să nu pierdem în vedere faptul că este un amendament destul de tardiv și um, se aplică chiar și retroactiv, începând de la 2013. Noi suntem de acord cu valorizarea eforturilor valorizarea eforturilor Uniunii Europene, s-ar putea să fie un obstacol pentru alte țări. Și în cea mai bună ipoteză, instrumentele de ratificare nu ar putea să fie folosite decât la sfârșitul anului 2015 și chiar nu vedem cum se vor implica țări extracomunitare în anexa B, știind că ei sunt încă foarte departe de obiectivele fixate pentru 2020. Prin urmare, ni se pare pozitivă introducerea uh, uh, triflorurii de azot pe lista gazelor cu efect de seră, pentru că um, văzusem că emisiile acestui gaz erau foarte ridicate pentru perioada 2008-2010. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului doamnei Bardan de la Comisie. Thank you, Mr. Chair, and, and good afternoon to you all. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor și aș dori să le mulțumesc ambilor raportori pentru proiectele de recomandare care sugerează aprobarea deciziei Consiliului. După cum a spus primul raportor, ratificarea nu schimbă nimic în ceea ce privește legislația europeană, plafoanele și toate aceste lucruri care au fost definite în mod intern. Cu toate acestea, este un gest simbolic foarte important din partea Uniunii Europene. El ne permite să construim o punte vis-a-vis -vis de angajamentele legislative internaționale. Cred că este foarte clar un lucru. Uniunea își um, Uniunea se concentrează foarte mult să își îndeplinească obiectivele și depune toate eforturile necesare în ceea ce privește diplomația pentru mediu. În altul reprezentant Federica Mogherini a spus acest lucru și lucrează intens cu serviciile de acțiune externă ale statelor membre și al nostru ca să convingă și alte țări să semneze alte țări care acoperă trei sferturi dintre emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global. Pentru toate părțile interesate, la nivel european și la nivel internațional, va fi foarte important să se îndrepte cu hotărâre către adoptarea acestui nou acord. Statele membre se îndreaptă înspre atingerea țintelor naționale și suntem încrezători că până în al doilea sfert al lui 2015, poate înainte de Paris, vom putea face o nouă declarație. În ceea ce privește Islanda, ea participă la îndeplinirea în comun pe aceleași baze ca și statele membre, ca să ne asigurăm că obligațiile Islandei sunt uh, definite și aplicate în mod nediscriminatoriu. Islanda și statele membre sunt tratate asemănător. Emisiile pentru Islanda au fost determinate într-o metodă uh, consistentă cu ceea ce s-a descris în modificarea de la Doha și în legislația europeană, inclusiv cu pachetul din 2009 vis-a-vis -vis de energie. Acest acord va fi un semnal important pentru comunitatea internațională, cum că noi uh, ne ținem de cuvântul dat și suntem ambițioși. Acestea fiind spuse, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia acest aspect, aș dori să le aduc aminte membrilor că termenul pentru amendamente este 15 aprilie. Votul la Envi va avea loc pe 6-7 mai, iar în plenară va fi în iunie sau în iulie. Iar acum ne putem uh, opri aici. Facem o pauză de 20-25 de minute îl așteptăm pe domnul vicepreședinte Katainen și vom începe la patru jumătate. Vă mulțumesc! Dear colleagues, uh... Dragi colegi, putem să începem. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și acest schimb de opinii cu vicepreședintele Katainen este foarte util. El este responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate și este foarte important pentru noi să ascultăm direct uh, de la dânsul care sunt prioritățile comisiei cu privire la acest punct și de asemenea să avem un schimb de opinii cu posibilitatea de a asculta care sunt prioritățile și pentru deputați și pentru a ni se explica care sunt cele mai importante puncte pe care doriți să vă concentrați pe care doriți să le dezvoltați în perspectiva programului de lucru 2015, dar și în perspectiva progresului pe care îl înregistrăm cu privire la următorul program de lucru care vizează anul 2016. Începem imediat, vă dau cuvântul, iar apoi vom avea un schimb de opinii cu uh, membrii acestei comisii. Vă rog! Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc că m-ați invitat la reuniunea comisiei dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare să discut cu dumneavoastră cu privire la programul de lucru al acestui an și sunt foarte interesat să aud părerile dumneavoastră referitoare la cum putem să îmbunătățim investițiile, ce fel de investiții avem nevoie pentru a consolida creșterea și uh, alte lucruri similare. Haideți să folosim această oportunitate pentru a învăța unii de la alții. Programul de lucru al Comisiei 2015 este foarte clar și concentrat. Obiectivul nostru este de a oferi uh, cât se poate de rapid uh, rezultate bune, cum ar fi prin uh, planul de investiții pentru Europa sau strategia Uniunii pentru energie, împreună cu o foaie de parcurs pentru COP. Uniunea pietelor de capital și pieței digitale și inițiativa uh, pentru ocupare în rândul tinerilor. Programul de lucru al Comisiei uh, a fost uh, un document de politică pe termen lung despre care nu discuta nimeni, dar de data aceasta lucrurile sunt diferite. În calitate de Comisie nouă dorim să ne asigurăm că noile noastre politici sprijină creșterea, ocuparea și sustenabilitatea de mediu și socială. Dorim să observăm rezultate concrete. Comisia va face tot ceea ce poate, dar uh, nu poate acționa singură. Toată lumea trebuie să înțeleagă că ceea ce facem nu mai funcționează pur și simplu. De aceea doresc să ascult părerile dumneavoastră cu privire la cum putem să acționăm împreună motiv pentru care mă aflu aici alături de dumneavoastră, să vă ascult. Comisia dorește să o ia de la capăt, așa cum uh, reflectă acest lucru și structura sa. Vicepreședintele uh, lucrează în echipe de proiect. Acest lucru este un tip de a face politică în echipe. Noi, cei de la Comisie, dorim să integrăm uh, focusul pe dezvoltare într-un mod sustenabil în activitatea noastră. Structura noastră nouă și uh, lucrul pe proiecte facilitează acest lucru. De asemenea, foarte important este planul de investiții și EFSI, despre care vă voi vorbi puțin mai târziu. În ceea ce privește programul de lucru al Comisiei 2015, acesta reflectă un nou început. Acum trebuie să menținem ritmul și să lucrăm împreună pentru a oferi rezultate. Timingul pentru cele mai importante inițiative planificate pentru 2015, inclusiv foile de parcurs relevante, va fi uh, publicat în curând. Suntem angajați pentru a continua să oferim uh, Parlamentului European informații cu privire tranzacțiile viitoare, însă am aplicat de asemenea principiul uh, discontinuității politice, așa cum este prevăzut în acordul cadru. Am uh, auzit care sunt perspectivele Parlamentului la dezbaterile din plenară și la comisii, iar comisia a confirmat retragerile pe care le-a anunțat prin programul de lucru. Acest lucru ne permite acum să ne concentrăm energiile în găsirea celor mai bine mijloace pentru a obține rezultate cu privire la obiectivele politice, inclusiv dezvoltarea unei noi propuneri cu privire la economia circulare care să fie prezentată ulterior anul acesta. În plus, fiecare comisar a revizuit planificarea anterioară și va evalua noile propuneri conform cu prioritățile acestei comisii, așa cum a fost menționat în programul de lucru al comisiei și reflectând cele 10 eh, priorități care sunt baza pentru aprobarea din partea Parlamentului European. Acest lucru însă necesită timp, așadar vă rog să fiți răbdători. Suntem întru totul conștienți, desigur, de îngrijorările exprimate cu privire la anumite retrageri și am ascultat cu atenție argumentele. Dar, în balanță, considerăm că aici este vorba despre rezultate reale pe teren. Nu uh, punem sub semnul întrebării obiective, dar încercăm să găsim cele mai bune căi de a oferi rezultatele dorite. De exemplu, dorim să oferim o economie circulară reală despre care sunt convins că vom discuta astăzi aici. Permiteți-mi să menționez și planul de investiții pentru Europa. În noiembrie am adoptat planul de investiții pentru Europa și, după cum știți, am adoptat o propunere pentru regulamentul uh, privind EFSI în ianuarie. Proiectele de mediu au un loc important în propuneri uh, în contextul planului de investiții și al economiei circulare uh, și totul se încadrează în domeniul de aplicare al finanțării. Propunerea legislativă cu privire la planul de investiții este acum în mâinile Parlamentului. Urmărim îndeaproape activitatea diferitelor comisii și le sprijinim pe toate, oferindu-le informațiile de care au nevoie. După ce vor vota comisiile, așteptăm să discutăm în cadrul trialogurilor cu Parlamentul și Consiliul și sperăm să, uh, ca IFSI să uh, fie funcțională până în vară. În ceea ce privește strategia privind Uniunea Energetică uh, și foaia de parcurs pentru COP, aceasta tocmai a fost adoptată. Viziunea noastră cu privire la climă este ambițioasă și, uh, energia, și Uniunea Energetică uh, dorește să abordeze obiectivele care vizează competitivitatea, securitatea alimentării și durabilitatea să atingem obiectivele uh, de climă și energie până în 2030 reprezintă o prioritate majoră pentru noi. Colegul Franz Timmermans a subliniat la această comisie că Comisia Europeană este hotărâtă să asigure că Uniunea Europeană rămâne lider mondial în domeniul energiilor regenerabile. Asta înseamnă că trebuie îndeplinit uh, obiectivul privind energiile regenerabile până în 2020. Propunerile cu privire la uh, implementarea acordului politic Uh, în ceea ce privește cadrul uh, pentru energie și climă până în 2030 au reprezentat uh, o preocupare pentru Comisie. De asemenea, economia circulară este foarte importantă pentru noi. Dorim să obținem aici eficiența resurselor și vrem să ne asigurăm că vom beneficia de o producție sustenabilă și consum sustenabil în acest context. Noi, în calitate de comisie, acordăm o importanță foarte mare celor trei dimensiuni ale sustenabilității cea de mediu, economică și socială. Noua comisie este hotărâtă să uh, facă eforturi noi și să investească în toate dimensiunile de dezvoltare sustenabilă, pornind de la o abordare clară. Noua structură a grupurilor de proiect, sub orientarea vicepreședintelui, reprezintă un uh, demers efectiv când vorbim despre dezvoltarea durabilă, aceasta trebuie să fie direcționată în diferitele zone politice. Aceasta este responsabilitatea tuturor colegilor mei și mai ales a vicepreședintelui Timmermans, care va monitoriza angajamentul și implicarea noastră, asigurându-se că sustenabilitatea nu este redirecționată într-o cale greșită. Haideți acum să acordăm atenție economiei circulare. Aceasta este o prioritate politică pentru Comisie și pentru mine și este un concept care va defini acțiunea Comisiei în următorii cinci ani. Cunoscând importanța sa la nivel global și ambiția actorilor importanți precum chinezii, ar fi uh, stupid să nu investim în tranziția Europei către un model de economie circulară atât uh, din uh, perspectivă de mediu, cât și în ceea ce privește competitivitatea, acesta este un subiect foarte important. Lucrăm din greu uh, în cadrul cabinetului meu privind un pachet de economie circulară mai ambițios care să vină cu rezultate mai efective. Care sunt planurile noastre? În primul rând, vom prezenta o propunere revizuită privind deșeurile și gestiunea acestora. Această nouă propunere va ține cont de rezultatele și cunoștințele care ne-au fost deja transmise în consultările publice de către Parlament și de către Consiliu. Se va baza pe uh, studiile de impact deja existente. Propunerea revizuită va păstra viziunea și nu se va atinge de ierarhia deșeurilor uh, cu obiectivul de a spori nivelul de reciclare din Europa. De asemenea, vom uh, încerca să vedem cum putem să asigurăm mai bine existența acestei ierarhii. Vom învăța din uh, greșelile trecutului și din cele mai bune practici. Poate că ceva mai multă flexibilitate în ceea ce privește timingul și uh, depozitele de deșeuri ar putea să ducă la evitarea uh, noilor investiții majore în infrastructura de incinerare și poate că în felul acesta uh, reciclarea și investițiile în acest domeniu ar putea fi mai eficiente. Propunerea va conține obiective obligatorii, dar noi vă promitem că vom ține cont mai bine de situațiile individuale din fiecare stat membru pentru a asigura o abordare efectivă pe teren. În al doilea rând, vom prezenta un plan de acțiune care să acopere întregul ciclu al economiei circulare. Politica uh, pentru deșeuri este un element important al acestui ciclu, dar nu este suficient. Trebuie să analizăm acest ciclu atât de jos în sus, înainte ca ceva să uh, devină deșeu, cât și uh, de jos în sus, deci după procesul de reciclare. Trebuie să vedem ce putem face în ceea ce privește reutilizarea, cum putem să stimulăm reutilizarea. Vrem să vedem uh, ce înseamnă designul de produs și calitatea produselor reciclate cum stau lucrurile în ceea ce privește materialele brute, critice, care sunt barierele care există în lanțul uh, privind valorile și cum putem stimula inovația în această zonă. Valoarea adăugată europeană va fi foarte importantă pentru noi. Ne vom concentra pe ceea ce poate fi făcut uh, și poate fi util la nivel comunitar în ceea ce privește această activitate. Un proces de consultare publică va fi lansat înainte de vacanța de vară și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European. Salut faptul că organizați o audiere în aprilie pe această direcție. Nu se pierde nicio clipă în această direcție. Serviciile Comisiei lucrează foarte din greu uh, în acest sens. Eu conduc un grup de proiect la comisie care dorește să um, traseze liniile clare pe care le vom urma în această direcție. Comisarii Vela, Biancovska și vicepreședintele Timmermans lucrează îndeaproape pe marginea acestui subiect împreună cu mine. În uh, săptămânile viitoare vom avea o întâlnire cu toți uh, comisarii implicați. Împreună ne-am angajat uh, să contribuim la acest program de lucru și sper că vom reuși să uh, revenim asupra lui în uh, toamnă pentru a veni și a vă prezenta mai multe rezultate. Mă voi opri aici, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și sper să avem o discuție cât mai fructuoasă cu privire la orice subiect uh, propuneți dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest declarație inițială și începem imediat, trecem la primele întrebări și comentarii. Voi da cuvântul acum uh, reprezentantului PPE. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Doamna Grosted, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Cataina, suntem încântați să petrecem câteva momente cu dumneavoastră și să avem acest schimb de opinii, deoarece printre uh, răspunderile dumneavoastră există mai multe domenii esențiale și care uh, sunt indispensabile pentru a garanta o creștere economică durabilă. Comisiei noastre îi pasă foarte mult de reușita dumneavoastră. Știți că planul Juncker suscită multe emoții, multe speranțe, există o situație de urgență, pentru că încetul cu încetul ne dăm seama că a trecut practic un an de când am fost aleși și vrem acum să intrăm în miezul problemei. Știți, am avut deja ocazia să vă spun că suntem deosebit de îngrijorați, deoarece nu ne dorim ca acest plan Juncker să fie dezvoltat în pofida eforturilor care au fost deja înțeprinse de ani de zile în domeniul cercetării și inovării. Și nu vrem ca finanțarea planului Juncker să se facă pe, speza, pe spuza mm, mm, Orizont 2020. În acest domeniu, bugetele sunt în mod constant reduse, ceea ce va avea, bineînțeles, un impact asupra viitoarei finanțări. Iar în ceea ce privește sănătatea, pentru că suntem la Comisia de Mediu și Sănătate, este absolut indispensabil să menținem ritmul finanțărilor uh, atât pentru cercetarea fundamentală cât și pentru cercetarea aplicată. Trebuie să sprijinim universitățile și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră, domnule comisar, în această privință. Să știu cum veți putea da garanții uh, um, um, pentru finanțarea cercetării, mai ales în sectorul sănătății, pentru că este indispensabil să rămânem pionieri în domeniu, să nu regresăm. De asemenea, tot apropo de planul Juncker, pentru noi este foarte important să nu existe prea mult amestec politic în ce privește determinarea priorităților um, finanțate din acest fond. Trebuie să existe orientări prioritare pentru um, economia um, verde, pentru reciclarea deșeurilor, pentru economia circulară. Ne făceam multe griji și în ceea ce privește rezultatul reflexiei asupra economiei circulare, ceea ce înseamnă că avem nevoie și de noi metode de producție. Este de neconceput că astăzi se fabrică electrocasnice numai pentru o durată de 2 ani de zile și se spune consumatorilor nu are sens să le reparați pentru că peste 5 ani de zile nici măcar nu o să mai găsiți piese de schimb, deci trebuie să schimbăm metodele de producție. De ceea ce ne-ați spus despre economia circulară ne liniștește puțin. Vreau pur și simplu să știu cum se vor face o alegerile în planul Juncker ca să fie finanțate în continuare proiectele novatoare și să se facă bine distinția între investițiile structurale pe care le cunoaștem deja și investițiile strategice de care avem nevoie pentru inovare. Mulțumesc! Mulțumim din partea socialiștilor domnul Grote. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Catainan, dumneavoastră vă ocupați și de ocupare. Avem nevoie de locuri de muncă sustenibile în uh, sectorul social, în sectorul protecției uh, mediului, pentru ca oamenii să poată să trăiască din uh, propriile lor venituri și să continue să trăiască în locuințele lor. Trebuie să creăm o nouă modalitate de a consuma în Europa. Criza economică este în parte terminată și acum avem nevoie de investiții. Investiții în infrastructură, însă investițiile nu numai pentru infrastructură sunt uh, utile, ci și pentru alte domenii. Și așa cum spunea și colega Grostet, trebuie neapărat să finanțăm tehnologiile novatoare și acolo unde încă nu suntem campioni, trebuie neapărat să devenim. Și mă refer mai ales la domeniul îngrijilor de sănătate. Mi se pare ciudat că nu se spune nimic despre sectorul sănătății în planul Juncker. Eu cred că dacă vă așteptați ca um, întreprinderile să investească în acest sector, atunci trebuie să le dați o certitudine. Poate că pe 2016, în programul pe 2016, o să găsim ceva pentru sectorul Uh, sănătății. Pentru că avem întreprinderi care sunt foarte active în domeniul îngrijirilor de sănătate și trebuie să continue, uh, să poată să-și continue activitatea. În ce privește economia circulară? S-au spus foarte multe și mai ales în țara mea um, oamenilor este foarte frică de acordurile comerciale. După vizita um, delegației Comisiei noastre la Washington, acum atmosfera s-a mai relaxat pentru că americanii nu au intenția să uh, se investească atât de mult într-un acord cu Europa și de aceea pe plan intern trebuie să facem distinția între acele sectoare care au un mare potențial de creare de locuri de muncă potențialul de creștere a lucrurilor de muncă este de 2 milioane. TTIP este doar un simplu cadou de ziua cuiva în acest context. De aceea ar trebui să continuăm pe acest drum, trebuie să întărim această economie circulară și să vedem unde putem să investim, nu numai în ceea ce privește deșeurile, sigur, am hotărât acest lucru. Eu nu am fost uh, de acord să retragem pachetul privind deșeurile, dar nu trebuie să uh, mai uh, ne uităm spre trecut, trebuie să privim spre viitor. Cercul trebuie încheiat și acum trebuie să punem lucrurile la punct, să ne asigurăm că companiile vor avea chef să investească în aceste domenii. Al treilea punct pe care doresc să îl abordez se referă la domeniul industriei. Pentru funcționarea unei piețe interne va fi important să avem un sistem de uh, comercializare a schemelor de emisii funcțional. Am avut un trialog cu privire la um, rezervele pentru stabilitatea pieței, am discutat, în mai vom continua discuțiile, însă avem nevoie neapărat de o reformă a acestui sistem de comercializare a schemelor de emisii lucrurile trebuie evaluate și apelez la dumneavoastră. Vă rog să vă asigurați că în toate domeniile și pentru toate companiile, se va obține aici un rezultat bun, o reformă bună a ETS, pentru că uh, companiile energetice au probleme pentru că pur și simplu au neglijat uh, lucrurile în ceea ce privește uh, energiile regenerabile. Avem nevoie de un ETS bun și de aceleași condiții, pentru că voi încerca să fiu cât mai subțint, domnule președinte dacă acest lucru nu va funcționa cum trebuie, dacă vom avea un eșec în ceea ce privește uh, ETS, atunci miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană cu siguranță vor deveni foarte creativi și uh, vor crea impozite pe CO2 și totul va deveni pur și simplu o travă pentru o piață internă. Și nu ar trebui să înghițim această tabletă otrăvitoare și nici măcar să ne gândim la ea, să nu ne gândim că așa ceva ne-ar putea fi administrat. Așadar, Aștept răspunsurile dumneavoastră. Iar în ceea ce privește planul Juncker, vă doresc mult succes! Thank you very much. And now for the ECR. Mulțumesc, doamna Irling, pentru a-i cere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succintă. Domnule Katainer, dumneavoastră considerați că transferul de fonduri de la Orizont 2020 către o garanție nu foarte precisă, despre care nu știm mare lucru, este adevărată investiție pentru viitorul Europei, știind că Orizen 2020 era o investiție sigură în cercetare și inovare. Însă, eu vreau să știu ce faceți dumneavoastră concret. Vă întâlniți cu reprezentanții industriei, cu reprezentanții sectorului privat ca să obțineți fondurile necesare pentru constituirea efectului de pârghie atât de necesar pentru fondul Juncker? Și cum faceți pentru ca îmbunătățirea mediului de afaceri și competitivitatea să rămână în centrul atenției Comisiei? care este, cum se împacă politica de mediu cu mm, acest angajament pe care vi l-ați luat în scrisoarea dumneavoastră în momentul în care v-ați început mandatul? Mulțumesc, domnul Gerbrandi de la grupul ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, și în numele meu îi urez bun venit, domnule vicepreședinte Katainen. O ă, ocupare și creștere economică este ceea ce se află în centrul atenției comisiei noastre și pentru că dumneavoastră sunteți responsabil pentru creștere și ocupare, vă putem uh, porecli uh, comisarul creștere și ocupare. Aveți unul dintre cele mai importante portofolii din această comisie. Întrebarea nu este dacă ne dorim ocupare și creștere, de, și creștere economică. Bineînțeles că toată lumea o să răspundă cu da, dar ideea este ce fel de creștere ne dorim, ce fel de locuri de muncă. Noi, când ne uităm la rapoarte de la organizații precum OCDE, Fondul Mondial Internațional, Fondul, Forumul Mondomic, Banca Mondială, mesajul pe care îl primim este că doar creșterea sustenabilă poate să genereze creșterea de care avem nevoie și locuri de muncă durabile. Sunteți de acord cu mine că putem să avem creștere doar dacă aceasta este durabilă, sustenabilă. Aceasta este prima mea întrebare, o întrebare concretă. Și dacă sunteți de acord, puteți să-mi explicați de ce în liniile de orientare politică ale președintelui Juncker, printre cele 10 priorități, sustenabilitatea lipsește. Este menționată undeva acolo la energiile regenerabile, dar este strâns legată doar de uh, Uh, securitatea aprovizionării cu energie și de marele pericol domnul Putin, dar nu se vorbește despre conceptul în sine de sustenabilitate. Dacă atât de multe organizații internaționale prea stimate lansează un apel pentru sustenabilitate și Comisia noastră europeană nici măcar nu o menționează, eu cam îmi fac griji, pentru că probabil că am apucat-o pe calea greșită și nu vom obține ce ne dorim pe viitor creșterea și locurile de muncă pe care ne le dorim. Vă rog să-mi răspundeți. Am o altă observație despre economia circulară. Toți comisarii spun acum că este o mare prioritate pentru această comisie. Trebuie să spun că este o prioritate numai după greșeala pe care ați comis-o pentru că ați retras pachetul deșeuri, nu s-a mai menționat într-un alt document că ați fi avut o asemenea prioritate și când aflu ce se întâmplă la comisie, atunci mă întreb este adevărat că vreți să vă descotorosiți de țintele europene în ce privește deșeurile, în general, și că va exista un plan de acțiune pentru economia circulară? Din punctul meu de vedere, un plan de acțiune este un document fără valoare legislativă. În 2011 deja am avut un minunat plan de acțiune care se numea Uh, foaie de parcurs pentru o Europa eficientă din ce privește um, consumul de resurse. Acolo existau toate elementele pentru economia circulară. Trebuia pur și simplu să transformăm această foaie de parcurs în propuneri legislative. Asta s-a întâmplat în urmă cu patru ani. Pachetul deșeurilor era primul pas, restul trebuia să vină. Deci, pachetul deșeuri nu era doar o parte a economiei circulare, era doar primul pas. Puteți să-mi explicați dacă acest plan de acțiune este ceva diferit de uh, ceea ce s-a publicat în urmă cu patru ani de zile și care este diferența dintre planul de acțiune și comunicarea pe care avem deja în ce privește economia circulară și puteți să ne promiteți că veți veni cu propuneri legislative, pentru că doar cuvinte înșiruite într-un plan de acțiune în foi de parcurs și comunicări în niciun caz nu ne vor aduce către o economie circulară de care avem atât de mare nevoie. Și vă reamintesc că avem nevoie de ea pentru că numai așa vom avea creștere economică și ocuparea de care ne dorim, pe care ne le dorim, care să fie sustenabile. Mulțumesc foarte mult, iar acum din partea GUE, Caterina Conecina. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, că ați venit să ne faceți această prezentare. Am câteva întrebări. Locurile muncă verzi sunt și ele pe agenda Comisiei. Statele membre au probleme în a implica mai mulți oameni de pe piața muncii, muncii, așa fel încât să se asigure că aptitudinile lor sunt adecvate pentru creșterea locurilor de muncă ecologice. Am înțeles că veți uh, propune un pachet pentru a încuraja creșterea în acest sens. Ne puteți da câteva detalii cu privire la acest pachet și cu privire la când veți face acest lucru? Cine va fi responsabil pentru costurile conexe? A doua întrebare se referă la economia circulară. Ați spus că este extrem de important pentru noi toți. Pentru prima oară am, ajuns, am auzit ceva menționat uh, în uh, grupul de lucru cu privire la toamna lui 2015. Acest lucru înseamnă că în toamna lui 2015 dumneavoastră veți veni cu un plan sau veți face o propunere legislativă concretă. Deci dacă ne puteți da câteva detalii mai concrete legate de perioada de timp la care vă gândiți pentru economia circulară. Iar apoi, în al treilea rând, de tip. Aș dori să mă asigur și sper că veți confirma faptul că în cadrul de tip nu uh, vom uh, reduce și mai mult drepturile angajaților. Să-mi confirmați că nu ne vom atinge și mai mult de aceste drepturi. Iar apoi, în ceea ce privește transferurile de la Orizont 2010 la planul investiții Juncker, există ceva informații economice aici care să demonstreze faptul că dacă scoatem din Orizont 2020 banii respectivi, atunci acest lucru va avea un impact pozitiv asupra economiei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum pentru verzi, Baz Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Katainen, că sunteți alături de noi și ne-ați prezentat viziunea dumneavoastră. Eu mă voi alătura celor care încă sunt puțin sceptici sau nu au încredere pe deplin în comisie în momentul în care aceasta vorbește despre economia circulară. La ora actuală există o oarecare lipsă de credibilitate în acest sens. Știm cu toții că ideea era să fie retrasă și doar în momentul în care există critici să spunem că da, o vom readuce, dar într-o forma mai ambițioasă. Ne bucurăm de faptul că se demonstrează că nu am avut de dreptate, dar am avea nevoie de mai multe informații. Dumneavoastră vă ocupați de locuri de muncă și de creștere. Dacă ascultați cum promovează Comisia TTIP-ul, există uh, o promovare foarte mare care trebuie să fie făcută anul acesta. Este greu de găsit un potențial pentru locuri de muncă. Dacă chiar uh, analizați studiile, nici măcar studiul CEPR, se ajunge așadar la 400.000 de noi locuri de muncă. În pachetul pentru economia circulară, în cadrul evaluării de impact, se arată că vor fi 580 de mii de noi locuri de muncă. Așadar, se aude mai puțin despre economia circulară de la Comisie decât despre TTIP. Așadar, noi ne punem întrebarea, oare chiar sunteți onești când spuneți că e vorba de mai multă ambiție aici? Dar să revenim la economia circulară. Ați spus că veți da dovadă de mai multă ambiție. Acest lucru înseamnă că pur și simplu vom recicla mai mult sau chiar creăm o nouă economie care folosește mai bine materialele. Un, ex- un exemplu foarte clar. Știm că industria face lobby care spune că legislația RICH uh, pune piedici în calea reciclării. Eu cred că este greșit să spunem acest lucru. Eu nu cred că RICH pune piedici în calea reciclării, ci cred că acele produse periculoase pun pericole în calea reciclării. Așadar, s-a spus în repetate rânduri că este important să inventăm noi substanțe mai puțin toxice care să poată fi reciclate. Deci trebuie să ne orientăm în această direcție și nu pe ideea de a reduce legislația RICI. Deci industria atacă atât RICI cât și economia circulară. Aș dori să-mi spuneți așadar dacă mai multă ambiție înseamnă mai puțină reglementare. Apoi, un al doilea aspect, accesul la justiție. Știu că există foarte multe discuții aici, știu că va, se va lua și o decizie. Planurile inițiale au fost retrase în 2014 și la ora actuală încă ni se promite că Comisia va înainta o nouă propunere legislativă pentru accesul la justiție. Acest lucru este esențial pentru punerea în aplicare. Mereu când ne vorbește Comisia, punerea în aplicare este esențială în cadrul statelor membre. Dar știm, știm de asemenea că accesul la cursele de justiție și chestiunile legate de mediu sunt foarte diferite în diversele state membre. Așadar, avem nevoie de un regulament cu privire la accesul la, stat, la justiție. Poate Comisia ne va face o comunicare cu vorbe goale, însă noi sperăm că Comisia este serioasă cu privire la punerea aplicare și recunoaște faptul că trebuie să vizeze și accesul la justiție, nu doar într-o comunicare, trebuie să asigure că toți cetățenii au acces la justiție în aceste chestiuni legate de mediu. Și ultimul meu uh, aspect este legat de planul de investiții. Sunt puțin iritat de funcționarii de la comisie care acum acuză Parlamentul că trage de timp cu privire la negocierile vis-a-vis -vis de planul de investiții. Noi facem acest lucru deoarece ne dorim un plan de investiții mai bun. Nu dorim un status quo. Nu putem să continuăm ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic. Însă dacă nu dorim acest lucru, atunci trebuie să ne asigurăm că în planul de investiții Banca Europeană de Investiții nu întreprinde aceleași proiecte ca și în mod obișnuit. Trebuie să abordeze proiectele mai riscante. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim la criterii mai bine formulate pentru cine primește banii noștri. Există o dezbatere cu privire la sursa banilor noștri, dar trebuie să dezbatem și unde merg banii noștri. Toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru Parlament și noi auzim cum oamenii de la Comisie spun că Parlamentul European trage de timp în negocieri. Este, nu este deloc de ajutor pentru noi. Dacă chiar doriți uh, să aveți o propunere mai bună, stimulați această dezbatere și asigurați-vă că vom avea o formulare mai bună a propunerii, pentru că altfel nu faceți decât să puneți piedici în calea discuției noastre. Altfel nu vom ieși din statul quo. Mulțumesc foarte mult. iar acum pentru EFDD. Pier Nicola Pernicini. grație Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte Katainen ca toți ceilalți eu urmăresc cu tot interesul programul de lucru al Comisiei și prioritățile din Fondul de Investiții Juncker. Nu putem să ne îndoim în ce privește nevoia de a face investiții pentru a stimula economia europeană, însă noi spunem că această economie ar trebui să fie de un cu totul alt tip, așa cum s-a spus deja, o economie albastră, o economie care să se bazeze pe niște investiții care să respecte ecosistemele naturale, pentru că pe acestea nu le putem uh, uh, schimba. Și aici nu e vorba despre deșeuri sau altceva. Trebuie să ne gândim la faptul că resursele sunt limitate. Pentru noi acesta este un punct de referință, însă eu pun sub semnul întrebării felul în care sunt dirijate aceste investiții, pentru că dacă se tot uh, promovează economia bazată pe consum, atunci nu prea văd cum putem să garantăm viitorul Uniunii Europene. Deci mă alătur acelor voci care întreabă cum aveți intenția să direcționați aceste investiții pentru a um, stimula o economie alternativă care se bazează pe energiile regenerabile și pe economisirea resurselor. Dumneavoastră ați vorbit despre economia circulară, dar în uh, planul um, de investiții strategice nu găsim nici măcar vreo urmă a economiei și a creșterii sustenabile. Ni se vorbește doar despre faptul că se iau bani de la Orizont 2020 și de la um, conectivitatea Europei, dar Comisia nu ne spune cum va finanța proiecte de mobilitate sustenabilă sau cum va finanța uh, economia circulară. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. S-au strâns foarte multe întrebări diferite. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Katainen ca să răspundă în bloc la toate aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările excelente. Voi încerca să răspund la unele dintre ele uh, în bloc, deoarece multe se refereau la planul de investiții și la Orizont 2020. În primul rând, aș dori să mă refer la planul de investiții și la partea de finanțare. Înțeleg că oamenii își fac griji cu privire la folosirea de fonduri de la Orizont 2020 în vederea finanțării planului de investiții. Chiar și eu sunt foarte orientat pe Uh, cercetare și pe educație. Am fost membru în Comisia pentru Educație din Parlamentul Național din Finlanda. Prioritatea mea a fost întotdeauna aceasta. Tocmai de aceea sunt pregătit să folosesc Orizont 2020 ca o sursă parțelă de resurse pentru planul de investiții. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare din lume. ne pregătim să folosim 3,5% din resursele Orizont 2020, să investim 2,7 miliarde de euro în instrumente financiare. Acest lucru va permite finanțarea cercetării și inovării de mult mai mult, mai mult decât uh, suma inițială de 2,7 miliarde. În Franța, la universitățile din Ex și din Marsilia, Deci aceste două universități arată cât de bine a decurs cooperarea cu Bay. Bay a acordat bani pentru facilități de cercetare și pentru programe de cercetare. Investitori privați au finanțat și ei aceste programe. Inclusiv cercetarea fundamentală poate beneficia de pe urma acestui instrument financiar nou. De asemenea, la începutul acestei săptămâni ne-am deplasat în Cipru. Chiar și în Cipru, care se află într-o situație foarte dificilă, universitatea pe care am vizitat-o mi-a spus cu mândrie că cooperează îndeaproape cu Banca Europeană de Investiții, care împrumută bani în vederea dezvoltării unor facilități de cercetare fundamentală. Doar aceste două exemple de săptămâna trecută ne-au încurajat să folosim Orizont 2020. Bineînțeles, guvernul trebuie să plătească salariile profesorilor și învățătorilor. Sunt plăți de funcționari publici. Este greșit să spunem că cercetarea fundamentală nu ar beneficia de pe urma instrumentelor financiare. Să analizăm și țările care cheltuiesc sau în care cercetarea și dezvoltarea au un procent mare din PIB. Și aici se poate constata că se folosesc instrumente financiare foarte mult. Este unul dintre motivele pentru care suntem dispuși deja să ne folosim de Orizont 2020 ca o sursă parțială de finanțare pentru planul investiții. În ceea ce privește selectarea proiectelor, când vorbim despre politica FSA, aceasta este diferită de politica pe regiuni. Cum va fi diferită de împrumuturile obișnuite ale BEI, ei bine, vor fi proiecte cu risc mai mare. Vom avea infrastructură aici. Bay poate să facă împrumuturi către proiecte cu risc mai mare. Altfel, ar fi fost mai bine să capitalizăm Bay și să creștem uh, puterea de împrumut a acestei bănci. Însă noi dorim să ne concentrăm pe proiecte cu risc mai ridicat, investiții pe termen lung, tehnologii noi, proiecte pilot, oreș, orașe smart, tehnologii noi în uh, domeniul energiilor regenerabile, cercetare și dezvoltare, IMM-uri și astfel de lucruri. Acestea sunt chestiunile centrale pe care trebuie să se centreze FSI. Comisia nu va alege proiectele. Nimeni din uh, domeniul politic nu va alege proiectele. Feedback-ul principal pe care l-am primit când m-am întâlnit cu investitorii în diversele țări a fost următorul. Deci mi-a adresat o întrebare. Cine va selecta fonduri, uh, proiectele? Gestiunea fondului. Și cine este gestiunea, m-au întrebat. Sunt politicieni sau profesioniști? Iar eu le-am spus că acești oameni vor fi, managementul va fi angajat de pe piață. Nu va exista niciun fel de influență politică aici. Și acest lucru este extrem de bun pentru că altfel nu am putea avea încredere în procesul de selecție și astfel nu am investi în acele proiecte care primesc împrumuturile la FSI. Ca să rezum această parte, FSI se presupune că este un fond care va consolida potențialul de investiții, adică siguranță energetică, investiții noi, chestiuni care vor permite consolidarea noi economii. Doamna Grostet, cred că v-am răspuns la primele două întrebări. Domnule Grote, ați vorbit despre investiția în sănătate. Sunt complet de acord aici. Sănătatea este un domeniu puțin utilizat Cunoștințele în domeniul sănătății, know-how-ul și tehnologia în domeniul sănătății sunt uh, resurse puțin folosite. Sunt complet de acord cu dumneavoastră cu privire la sănătate. Cunoștințele și tehnologia și know-how-ul legate de sănătate nu au fost folosite atât de bine pe cât ar fi trebuit să fie folosite în vederea creării de locuri de muncă. Mulți oameni sunt implicați în acest sector, însă, din nefericire, nu am permis acestui sector să fie atât de activ pe cât ar putea să fie. Bineînțeles, există multă activitate la nivelul acordării de îngrijiri medicale, însă ca model de afaceri nu i-am permis să contribuie așa cum ar, am fi putut. Banca Europeană de Investiții va continua să împrumute de la 60 la 70 milioane pe an în uh, sectorul uh, de sănătate. Apoi să trecem la al doilea set de întrebări. Motivul pentru care am retras pachetul viză, uh, privind deșeurile este deoarece este doar o parte din economia circulară. A fost o primă propunere legislativă. În același timp însă, după cum știți, el a fost pregătit în grabă. Toate părțile implicate din comisie nu au, nu au putut să își aducă aportul. Acum ne-am organizat munca în așa fel încât să includem pe toți din comisie pentru această, această propunere, în așa fel încât să evităm o situație în care pachetul privind deșeurile este neechilibrat. De asemenea, el trebuie să respecte abordarea cuprinzătoare, o abordare mai cuprinzătoare. Pachetul acesta face parte din economia circulară, nu este doar el economia circulară. Ce facem vis-a-vis -vis de economia circulară? Deci am vorbit despre propunerea privind deșeurile, apoi dorim să creăm o abordare transsectorială mai coerentă, în așa fel încât să ne asigurăm că uh, ea este alineată cu prioritățile comisiei, creșterea locurilor de muncă și așa mai departe. De asemenea, dorim să vedem care sunt oportunitățile de investiție aici, unde am putea să ne concentrăm mai mult în așa fel încât să creăm un, un nou tip de economie. Economia circulară nu poate să fie un fel de efect secundar al economiei de piață. În, în opinia mea, economia circulară Este un fel de economie socială de piață despre care am tot vorbit în Europa. Este un fel de abordare nouă, de aceea aș dori să aprofundăm acest concept, să ne gândim la nivel conceptual înainte să prezentăm propuneri care sunt strâns legate de acest concept. În luna mai acestui an va, fi o, va avea loc o consultare publică. În iunie este o conferință a părților interesate cu privire la pachetul pentru economia circulară. Iar în toamnă vom uh, înaintea propunerea noastră legislativă în acest sens. Sper, așadar, că ne veți ajuta. Sper că veți menține un ritm alert în această discuție, ca să ne dăm seama ce înseamnă de fapt economia circulară ce concepte ar trebui vizate aici, ce aspecte ne permit să consolidăm creșterea, atât din vedere economic cât și social și de mediu. Cred că este un proiect foarte esențial. Vă rog să nu judecați rezultatele înainte să știe careva care sunt diversele elemente ale economiei circulare, care chiar vor fi propuse în următoarele luni și în următorii ani. Doamna Gerling mi-a adresat o întrebare. Dacă analizați activitatea BEI de anul trecut, a fost a fost de 18 ori, însă acum este mai mare, nimeni nu s-a putut concentra mai bine avem o garanție de 21 de miliarde și astfel vom putea debloca 60 de miliarde și eventual vom ajunge la investiții private de 250 de miliarde. FSIF se va concentra pe parteneriate public-privat și pe investiții private, însă nu pe investiții publice. În momentul în care ne folosim de mecanismul european, trebuie să ne concentrăm pe un nou tip de economie. Aici, investițiile în cercetare și inovare sunt importante, însă și cele în structuri sociale, de exemplu, munca sustenabilă și mai ales în educație și în calitatea antrenării, pregătirii profesorilor. Aici dorim să creăm creștere mai uh, sustenabilă pe viitor. S-a vorbit și despre TTIP. În negocierile vis-a-vis de TTIP, nici noi, nici Statele Unite nu dorim să scădem standardele vis-a-vis -vis de drepturile angajaților. După cum știți, există anumite chestiuni care nu sunt negociate Însă TTIP se referă la standardizarea, armonizarea standardelor tehnice. Ele sunt uh, un aspect foarte important. Însă în ceea ce privește sănătatea, siguranța alimentară, uh, drepturile angajaților, aceste aspecte nu sunt chestiuni negociate în cadrul TTIP. Acest lucru este o înțelegere din partea ambelor părți participante la negocieri. Accesul la justiție, îmi pare rău, era să sar peste acest aspect. Comisia se va ține de angajamentele existente și nu vor fi schimbări deloc. Cunoașteți foarte bine pachetul acesta. După cum a spus domnul comisar Vell mai devreme, în această comisie vom lucra pe aceste baze. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu ați primit răspuns la întrebarea dumneavoastră? Îmi cer scuze, domnule președinte, dar am ascultat cu atenție la ceea ce a spus vorbitorul și nu mi-am găsit răspunsul la întrebare. Întrebarea cu privire la sustenabilitate ca și criteriu strict pentru creșterea viitoare cu privire dacă uh, vom primi propuneri legislative în cadrul noii propuneri cu privire la economia circulară, în loc de doar un plan de acțiune. Oratorul, da, uh, vor fi atât propuneri legislative cât și de celălalt, de orice alt tip. Va exista un cadru de reglementare în continuare, dar asta nu înseamnă că valoarea va fi mai scăzută. Așadar, ambele variante sunt valabile. De asemenea, am încercat să detaliez. Există mai multe dimensiuni care vizează sustenabilitatea. Una dintre ele este cea uh, de mediu. Cred că atunci când privim uh, spre viitor, 5, 10 ani, va sosi momentul în care Statele Unite nu vor fi forțați să intre în competiție uh, cu uh, tehnologiile uh, clean, respectiv soluțiile de tehnologie clean. Dacă este să analizăm China, aceștia sunt forțați să implementeze tehnologiile clean din motive de mediu. Dacă este să privim Europa, noi suntem forțați să facem acest lucru din motive economice și de mediu. De aceea are sens să creăm o piață unică mai bună pentru tehnologiile clean. Ace astăzi suntem în situația în care multe state membre nu permit cele mai moderne, cele mai, cei mai puri combustibili uh, biologici, biocombustibili, pentru că doresc să își uh, asigure biocombustibilii tradiționali. Aceasta este realitatea în Europa. Sustenabilitatea este unul dintre motivele pentru care EFSI se va concentra pe uh, riscurile mai mari, în, în, uh, mai ales în, pilot, uh, în proiectele pilot care vizează tehnologii noi. Există și alte dimensiuni ale sustenabilității însă. Pentru mine este dificil să fac o separare clară aici, pentru că eu cred că dacă am acordat mai multă atenție calității uh, acestor procese, Europa ar fi mai durabilă, mai sustenabilă. Rezultatele educaționale au o legătură cât se poate de strânsă cu divergențele care există în calitatea formării profesorilor. Diferitele evoluții joacă de asemenea un rol important. cea mai uh, sustenabilă evoluție economică este cea care aduce cea mai mare valoare adăugată. Așadar, inovațiile intră astfel în scenă. Dacă președintele îmi va permite, voi da câteva exemple în acest sens. Ceea ce ar fi trebuit să facem, dar ceea ce este dificil de făcut în Europa, pentru că este nevoie de un alt sistem fiscal. În trecut am reformat uh, sisteme fiscale, energia era taxată Uh, și impozitată foarte bine. Era un sistem energetic uh, și de impozitare foarte bun, bazat pe piață, care încuraja investițiile în tehnologii pure. Am uh, vrut să facem același lucru în ceea ce privește impozitarea autovehiculelor și a combustibililor. Era un sistem bazat pe piață care încuraja pe toată lumea să consume, dar să și investească și să producă energii mai curate. Acesta ar fi un model excelent pentru Europa, însă, din păcate, din cauza nevoii uh, unui acord unanim, nu cred că va fi posibil vreodată de implementat. Președintele, mulțumesc foarte mult și începem acum cea de-a doua rundă de întrebări. Trebuie să îi rog pe colegi să se uh, rezume la un minut și jumătate de uh, întrebare, pentru că uh, mai avem nevoie de timp și pentru răspunsuri. Doamnă... Un attimo, allora doamna Gardini. Vreau să revin foarte rapid la EFSI, uh, Fondul European de Investiții Strategice. Investiții care au creat multe așteptări, dar și care ne-au dat multe motive de îngrijorare. Respect uh, această alegere de a nu a face o distribuire geografică a resurselor. Însă eu cred că ar trebui să favorizăm coeziunea economică europeană, atât la nivel social cât și teritorial. Comisia nu crede că ar trebui să includem niște um, um, metode de ajustare, de corectare, căci în ciuda criteriilor de eligibilitate, s-ar putea ca aceste investiții să nu ajungă la cele proiecte care au uh, cea mai mare valoare adăugată și să ajungă la proiecte care, ca să spun așa, un randament mai scăzut. Dacă Comitetul pentru Investiții ar putea să folosească un criteriu, uh, mă rog, e o idee, Comisia poate să aibă o alta. Deci uh, ar fi bine dacă și mm, printre criteriile de eligibilitate ar exista și totuși și o componentă geografică. Mulțumesc. Thank you very much, Madame. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Thanks a lot, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Katainen, trebuie să spun că nu suntem la fel de convinși ca dumneavoastră atunci când vine vorba despre finanțarea din Fondul European de Investiții Strategice. Nu suntem convinși că uh, va fi o călătorie atât de uh, fără probleme, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că mutarea a 7 milioane din Horizon 2020 către EFSI, e bine, aceasta ar putea fi problematică și noi dorim ca EFSI să creeze noi locuri de muncă și mai multă creștere și să ducă la mai multe investiții. Și credem de asemenea că EFSI ar trebui să se referă la investiții care să fie economice, sociale și uh, viabile din punct de vedere uh, ecologic, dar care trebuie să uh, nu implice riscuri prea mari. Trebuie de asemenea să stimuleze crearea de locuri de muncă, să faciliteze crearea către o economie circulară și cu uh, emisii de carbon reduse. Însă, există o serie de întrebări care până astăzi nu și-au găsit răspunsul și speram că dumneavoastră mi-l veți putea oferi. Există multe speculații cu privire la tipul de garanții care vor fi oferite în cadrul EFSI. De exemplu, va fi LFPG primul uh, portofoliu de garanții sau uh, portofoliu de garanții full risk. Vorbim aici de capital propriu sau uh, finanțare prin uh, datorii. De asemenea, uh, va fi o dimensiune minimă a proiectelor. De asemenea, rata de îndatorare. În ce măsură se așteaptă Comisia ca noi să uh, credem acest uh, aceste exemple de leverage în, din momentul în care nu avem exemple concrete pe această direcție. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum Carl Heinz Florenz. Un minut și jumătate. Voi încerca să fiu foarte rapid. Au fost uh, adresate deja multe întrebări, domnule comisar, și sunt bucuros uh, că am ocazia să vă cunosc astăzi. Dar foarte curajos în ceea ce privește răspunsurile, nu prea sunteți. Și vă aflați cam în aceeași barcă cu colegii dumneavoastră care răspund cam în același fel doriți, uh, într-adevăr, așa cum se uh, sugerează în anumite rapoarte, să stimulați incinerarea raportată la reciclare, pentru că aceasta ar fi un regres, mai ales în contextul uh, funcției dumneavoastră. Noi ne dorim ca în politica deșeurilor să obținem și să implementăm mai multe inovații, iar inovațiile nu pot merge pe direcția incinerării. În al doilea rând, Uh, aș dori să abordez lucrurile puțin altfel. După alegeri a existat uh, la un moment dat o etapă de depresiune la comisie. Dintr-o dată, totul a fost uh, pictat în culori negre. Bună, politica bună de reciclare pe care o dezvoltase potocnic și uh, economia circulară, toate erau acum caracterizate și marcate cu un semn de întrebare. Marile asociații industriale uh, s-au referit și ele la aceste lucruri. Vă întrebați de ce se întâmplă așa? Pentru că oriunde vorbesc cu reprezentanții acestor asociații industriale, uh, cu toții se întreabă de ce s-a întâmplat așa. Și, de asemenea, ați spus că sunteți în favoarea flexibilității. Sigur că totul este confortabil în cadrul legislativ, însă, în final, vă confruntați cu probleme la implementare. Aici există probleme peste tot în Europa între Austria și Italia se găsește o lume întreagă, chiar dacă din punct de vedere geografic acest lucru nu este valabil. Însă trebuie să ne gândim, de ce implementăm atât de diferit toate aceste măsuri? Ei bine, această liberalizare mult lăudată, respectiv flexibilitatea, este de vină. Iar oamenii devin nemulțumiți, companiile de asemenea. Domnule președinte, aveți dreptate să mă ciocăniți. Însă trebuie să exprim aceste lucruri pentru că mă îngrijorează că întreprinderile sunt atât de nemulțumite. Președintele, mulțumesc! Domnul Sepp Dance, mulțumesc, domnule președinte. Au fost adresate multe întrebări până acum, inclusiv uh, întrebările adresate domnului Gerbrandi merg pe aceeași direcție uh, cu ale mele. De unde va veni creșterea pe viitor? Știm că industria sustenabilă uh, este una dintre direcții, însă întrebarea pe care o am are legătură cu programul de lucru pe care uh, îl înaintează Comisia. Știm că este necesar să existe anumite, o anumită legislație în domeniul protecției mediului, pentru că altfel protecția nu există. Însă, protecția existentă și anumite legislații uh, funcționează bine, altele trebuie consolidate. De aceea, întrebarea ce legislație suplimentară avem nevoie? În mod repetat, am uh, primit un mesaj din partea dumneavoastră și anume că uh, sunteți interesați de regulamente mai bune. Cred că nimeni nu poate fi împotriva acestei afirmații, pentru că o reglementare mai bună are ca antonim o reglementare mai proastă. Dar putem să avem reglementare mai bună, dar totuși mai puțină? Care este perspectiva Comisiei uh, cu privire la aceste lucruri? Pentru că în acest moment sunt un pic confuză în ceea ce privește direcția pe care o propune Comisia și pe care ar trebui să o urmăm. Există, sigur, un pachet uh, fascinant cu privire la economia circulare, însă cum este acesta compatibil, cum se potrivește cu această reglementare și aceste regulamente mai bune? Președintele, mulțumesc, doamna Visnievska. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre uh, afirmațiile făcute cu privire la energie este cea care se referă la decarbonizare. Eu vin din Polonia, dintr-o regiune, Silesia, iar uh, această chestiune a emisiilor de carbon este un subiect foarte important pentru noi. Decarbonizarea înseamnă pentru noi uh, foarte multe locuri de muncă pierdute în industria minieră. Și un loc de muncă în uh, industria minieră duce la, alte cinci la pierderea altor cinci locuri uh, de muncă în industria conexă. Așadar, pentru industria minieră, care considerați că ar fi soluțiile? ce tehnologii moderne ar putea fi aplicate, pentru că, în ceea ce privește decarbonizarea, unul dintre cei cinci piloni ar fi investițiile în cercetare și în tehnologiile noi, iar acestea sunt sectoare cruciale pentru Uniunea Europeană și pentru industrie. Așadar, în ce măsură determină decarbonizarea selecția proiectelor care vor fi finanțate? Sigur că tehnologiile uh, se referă la uh, cele care presupun uh, o ardere în condiții mai bune a cărbunelui și trebuie să ne gândim de asemenea la siguranța energetică și la avantajele de mediu. Regiunea mea este una dintre regiunile unde Uh, populația scade într-un ritm accelerat. Mulțumesc, doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule comisar. Eu vreau să vă trimit un mesaj în calitatea mea de deputat european, pentru că de când a început mandatul Comisiei Juncker, Parlamentul European nu este suficient de des uh, utilizat. Eu sunt deputat european, ales democratic, dar în mandatul trecut aveam foarte multe texte legislative care corespundeau așteptărilor cetățenilor. Ori de când dumneavoastră sunteți vicepreședinte și de când a început domnul Juncker, se ne parvin cât mai puține texte. Nu vreți să legiferați, dar iată primul mesaj pe care vi-l trimit eu. Nu puteți să uh, lucrați în serviciul cetățenilor dacă nu faceți texte legislative. Apoi, eu vreau să vă vorbesc despre sănătatea durabilă. Există un text și o problemă. Și, sincer, eu chiar aș vrea să vă ocupați de această problemă, despre perturbatorii endocrini. Știți că deja în decembrie 2013 s-au publicat criteriile în ce privește perturbatorii endocrini care pun foarte multe probleme peste tot în Europa și nu numai ați fost sesizați de Curtea de Justiție Europeană pentru că nu ați respectat agenda. Ce aveți de gând? Veți trage de timp cu Islanda și studiul de impact economic? Sau industria vă va lua înainte? Și când vorbim despre americani, ni se spune că nu se pune problema să punem normele sanitare sub semnul întrebării, însă știți că americanii au intervenit tocmai pentru că ei vor să schimbe legislația noastră, pentru că refuză principiul înlocuirii. Cu alte cuvinte, pesticidele care uh, pun probleme să fie înlocuite. Ne puteți promite că în 2015 o să avem în sfârșit aceste criterii și că acest lucru nu se va modifica odată cu semnarea TTIP-ului, deși eu sper că acesta să nu fie semnat niciodată. Când vorbiți despre faptul că Europa are nevoie de mai mult dinamism și dumneavoastră aveți o parte de vină. Mr. Balzo. Mulțumesc, domnul Balzo. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule vicepreședinte, Fondul European de Investiții Strategice de 350 de miliarde poate fi obținut numai dacă se investesc uh, din sectorul privat de trei ori mai mulți bani. Cum ne așteptăm să se întâmple asta? Statul trebuie să ofere garanție în acest sens. În Ungaria au fost uh, cumulate experiențe negative în ceea ce privește parteneriatele public-private și ne temem că ar putea să se obțină construcții referitor la care riscul să fie suportat de sectorul privat și de asemenea și veniturile care s-ar cuveni sectorului privat uh, nu ar ajunge la acesta. Este simplu să creăm locuri de muncă. IMM-urile oferă 67% din locurile de muncă de la nivel european și considerăm că Comisia Europeană ar trebui să susțină IMM-urile în mod deosebit. Și, într-adevăr, asta rezultă și din propunerea dumneavoastră. Salutăm acest lucru. Însă, mai urmează apoi o propoziție care spune că finanțarea, susținerea IMM-urilor se extinde și asupra acelor întreprinderi care au 3.000 de angajați. Așadar, cei 250 de angajați sunt numărul acesta este crescut la 3.000 de angajați. Aceasta este o declarație. Mulțumesc. Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie <clears throat> pan, panie przewodniczący, jako... Domnul Grzib. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, calitate de uh, persoană și dumneavoastră în calitate de uh, responsabil cu creșterea locurilor de muncă, investiții, competitivitate, cred că ați uh, putea avea o problemă dificil de rezolvat. Pe de o parte, nevoia de a garanta un lucru despre care vorbim destul de, mere, uh, destul de mult, creșterea sustenabilă. Pe de altă parte, competitivitatea industriilor noastre, locurile de muncă, mai ales în condițiile în care Uniunea Europeană se decide să uh, se deschidă mai mult către lumea exterioară, prin negocierile, să spunem, cu Statele Unite pe marginea TTIP. Am primit anumite semnale care atrag atenția că în anumite ramuri industriale există dorința de a merge către un, o scurgere de producție, pentru că există anumite diferențe de reglementare și de preț. Așadar, vă întreb, ați realizat studiile necesare în acest context, mai ales când este vorba despre aceste tipuri de legislație și de um, anumite criterii economice, precum prețurile cotate, pentru că acestea sunt importante atunci când se iau astfel de decizii. Decizia de a se merge la niște, uh, de a se opta pentru uh, o astfel de uh, scurgere economică. Am auzit de astfel de uh, scurgeri numai industria chimică. Este o paralelă cu carbon leakage, acest production leakage. În uh, Uniunea Europeană se dezvoltă o astfel de tendință. Iar întrebarea mea este care este unul dintre factorii care duce la această production leakage din afara Uniunii Europene? Președintele, mulțumesc. Domnul Gramaticakis. Mulțumesc foarte mult și îl salut pe uh, domnul vicepreședinte Katainen aici alături de noi. Din întrebările adresate, înțeleg că noul fond uh, european de investiții strategice ar trebui să fie direcționat uh, în principal către investiții verzi și sustenabile. Mi teamă însă că, în ciuda intențiilor bune, există și probleme. Există anumite țări care nu vor putea uh, obține o valoare adăugată de aici, din cauza instabilității economice de la ei, din cauza riscurilor majore uh, a circumstanțelor uh, din țările respective, cum ar fi uh, în propria mea țară. Vă puteți imagina de ce spun acest lucru. Iar întrebarea mea este, cum veți induce, cum veți convinge investitorii privați să vină cu bani, ținând cont de instabilitatea economică? Cum îi puteți convinge că stabilitatea va fi suficientă și că ei vor obține ceva de pe urma investițiilor făcute? Și, analizând Grecia, poate că ne îndreptăm către un al treilea memorandum, un al treilea program de investiții. Să sperăm că economia elenă se va întoarce către o cale mai bună, către îmbunătățire, către sustenabilitate, către redresare și poate că uh, lucrurile vor fi mai bune. În Grecia, în întreaga Europa, s-a suferit de pe urma programelor care au fost implementate în trecut. Și poate că pe viitor uh, lucrurile se vor îmbunătăți și cu ajutorul EFSI. Președintele. Michael. Domnul Danta. Vice-président d'être parmi nous. Vous êtes en charge de l'emploi devant la commission. Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne ocupăm și de alimentație în această comisie. Acest sector al agroalimentarului um, oferă foarte multe locuri de muncă. Aici se află foarte multe IMM-uri în acest sector și, de asemenea, din nefericire, acest sector produce foarte multe deșeuri și poluanți. De aceea, ni s-ar părea util Avem o problemă cu interpretarea în limba engleză, spune domnul președinte. Mai încercăm o dată? Bun. Domnule vicepreședinte, vă aflați la Comisia ENVI, care se ocupă și de sectorul alimentar. Intervenție fără microfon. Sectorul alimentării produce foarte multe deșeuri și având în vedere slăbiciunea marjelor IMM-urilor, care reprezintă o mare parte din acest sector, a investit foarte puțin în ultimii ani. Trăim pe o planetă unde cererea de mâncare va crește pe viitor. Cunoștințele Europei sunt utile lumii întregi, iar întrebarea mea este următoarea. Vă gândiți că acest sector ar putea fi de viitor? și așadar ar putea să beneficieze de credite pentru cercetare și inovare în cadrul planului Juncker? Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnul de Mesmecker. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportorul din umbra LCR cu privire la economia de reciclare și de aceea aș dori să vă pun câteva întrebări și sper că îmi veți da și răspunsuri. Unele dintre semnalele pe care le primim de la comisie ne îngrijorează. La ce mă refer aici? Chestiunile care le-au spus Centrul European pentru Politici într-un discurs al unei doamne care a spus următoarele. Ar trebui să ne reanalizăm obiectivele. De ce? Îmi puteți confirma că obiectivele europene vor rămâne uh, în legislația noastră și îmi puteți spune ce vrea să spună Comisia în mod exact când zice că vrea ca anumite obiective să fie specifice anumitor țări, adică anumite țări să primească mai mult timp decât altele. Este vorba de anumite recomandări specifice pentru anumite țări, țări la diferite viteze sau obiective diferite. Am, ați primit de la Eurostat statistici cu privire la deșeuri. În 2013 cifrele arată că există diferențe foarte mari între statele membre și ne aflăm foarte de, departe de a ajunge la o situație echilibrată în toate statele membre. Ce consideră, că ar putea, ce consideră Comisia că ar putea face ca să îmbunătățească situația? Doamna Suiț. Aș dori să îl uh, salut și eu pe domnul Katainen și să-i urez bun venit. Ascultând toate aceste întrebări, aș dori să fac poate un rezumat. Am constatat două aspecte principale. Primul este TTIP și al doilea este economia circulară și gestiunea deșeurilor. Domnule Katainen, ați călătorit prin întreaga Uniune Europeană în ultimele luni. Prin urmare, cred că ați văzut pe teren faptul că economiile nu sunt în mod egal dezvoltate în toate țările membre. Va fi dificil de pus în aplicare toate aceste aspecte în cele 28 de state membre. Cu toții ne dorim o economie circulară și aș dori să vă sprijin acest plan de acțiune și aș dori să sprijin și revenirea directivei cu privire la deșeuri. Însă sper că nu veți uita de aspectele economice, de mediu și sociale. Fără toate aceste aspecte nu vom avea Europa. Totuși, a trecut un an aproape de când a început uh, mandatul dumneavoastră și al nostru. Mai avem încă patru ani înainte. Toate aceste aspecte sunt uh, planificate pe termen lung, 5-10 ani. Alegătorii noștri, cetățenii, se așteaptă la soluții concrete, la mișcări concrete și noi ca Parlament ne așteptăm la, mișcări, la soluții concrete. Așadar, aș dori să vă întreb ce mișcări concrete veți face în așa fel încât să putem prezenta pe teren tot ceea ce ne-ați spus nouă. Apoi mai am o întrebare vis-a-vis -vis de Croația. Ați vizitat Croația recent. Primim fonduri de la uh, FEDER și așa mai departe. Însă, odată cu planul Juncker și cu noul plan strategic, pe teren există oarecare derută. Cetățenii nu înțeleg diferența între planul Juncker și planul de investiții prin intermediul fondurilor europene, după cum probabil că ați auzit și dumneavoastră. Cred că este foarte important să facem o diferență între cele două și să explicăm cetățenilor care, ce este planul Juncker și ce sunt fondurile europene. Aș dori să-mi dați un răspuns cu privire la acest lucru. În mod special, aș dori să-mi spuneți despre acest comitet de selecție a proiectelor. Ați vorbit despre anumite companii private, experți uh, renumiți. Mi, nu mi este clar cine, vo, cine va alege proiectele. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Am terminat cu întrebările și acum, domnule vicepreședinte, aveți, aveți cuvântul ca să dați răspunsuri. Madam Gardini. Doamna Gardini m-a întrebat cum ar fi posibil să ne asigurăm că finanțările din FSA sunt suficient de profitabile sau să ne asigurăm că sau ce facem în situația în care profitările nu vin suficient de repede. Poate ar trebui să fie cineva pe teren care să cunoască situația, Cred că am înțeles corect întrebarea. În primul rând, FSI se va concentra pe proiecte cu risc crescut. Dacă este posibil să oferim împrumuturi sau investiții unor proiecte mai riscante, care sunt riscante în sensul că profitul nu vine atât de repede, atunci această investiție nu s-ar face fără un element extern de partajarea riscului. De aceea, pro, proiectele cu profit redus pot fi și ele beneficiare ale politicii de investiții. Comisia nu alege aceste proiecte. Nu noi suntem cei care spun că acesta este un proiect bun sau acesta nu este. investitorii privați care doresc să investesc în țara sau în regiunea respectivă, dintr-un motiv sau altul, sunt cei care fac această evaluare. Dacă ei consideră că un proiect este atât de riscant încât băncile care trebuie să ofere bani pentru acest proiect au dus dobânzile la un nivel ne neprofitabil, atunci s-ar putea orienta către FSA și să spun acest proiect este viabil, este bun, însă am nevoie de o partajare a riscului în așa fel încât dobânzile să fie scă- mai scăzute, în așa fel încât proiectul să fie profitabil sau mai profitabil. Acest lucru se aplică și în cazul parteneriatelor public-privat. În multe țări, inclusiv Spania, Italia, Germania, Franța, la stadiul actual, Băncile naționale de promovare vor colabora cu FSI. Ele vor cofinanța proiectele finanțate de către FSI. Ei își cunosc clienții, își cunosc condițiile de pe teren, locale. Și astfel este foarte util ca să ajungem la IMM-urile și la proiectele adecvate. În uh, ceea ce privește întrebarea doamnei Șeca, cine va selecta proiectele? Există o guvernanță pe două niveluri. În primul rând avem comisia care va evalua nivelul de risc. Aceasta va evalua liniile directoare, liniile directoare pentru politica de investiții. Apoi avem un o comisie de investiții în care sunt uh, mai mulți oameni angajați de pe piață, care cunosc piața foarte bine, iar ei vor analiza aceste proiecte, ei vor da undă verde sau nu proiectului. Deci un organism independent alege aceste proiecte. Diferențele între planul Juncker și fondurile structurale, e bine, acestea sunt alocate la nivel de stat membru și ele pot fi utilizate în funcție de cum consideră țările sau regiunile. Planul Juncker, pe de altă parte, fondul pentru acest plan, este un fond separat. Este ca un fel de bancă. Din această bancă, toate companiile private, toate municipalitățile sau guvernele pot să obțină elemente de partajarea riscului. El nu oferă garanții, oferă doar împrumuturi sau, sau capital. Pe partea de capital avem un element foarte important, mai ales pentru IMM-uri. Întrebarea aceasta survine cel mai des în toate statele membre. FSI va oferi capital. Multe startup-uri spun că dacă ar primi împrumuturi de la bancă și ar putea extinde operațiunile, însă din cauza faptului că nu au capital, nu pot face acest lucru, nu se pot extinde și doar uh, americanii dore, sunt uh, în rândul celor care doresc să îmi cumpere startup-ul. Deci aici, pe partea de capital, avem o dimensiune foarte importantă. Deci avem un uh, element de partajare a riscului care, dorește, care are drept obiectiv atragerea investițiilor private. Doamna Dali, sper că v-am răspuns la întrebare. M-ați întrebat și cu privire la dimensiunile minime ale proiectelor. Proiectele sunt destul de mici când vorbim despre finanțarea IMM-urilor. Însă când vorbim despre infrastructură, investițiile în infrastructură sunt mai mari, deoarece Banca Europeană de Investiții nu se poate ocupa de câteva mii de candidați. Trebuie să stabilim criterii foarte clare. Criteriile nu sunt atât de, mare, atât de mari, însă se, poate că pragul ar putea să fie la câteva milioane. M-ați întrebat și despre sectorul minier și dacă în planul Juncker există ceva care să financeze transformări în sectorul minier, pentru ca exploatările miniere să fie mai sustenabile, mai ecologice. Este totuși unul dintre sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere, practic renunțarea la uh, exploatările miniere Există, de exemplu, o cerere foarte mare în China pentru a furniza um, tehnologii mai curate, pentru că acolo există exploatările miniere de uh, cea mai mare anvergură și există asemenea proiecte în Europa care pot să fie finanțate și ar fi un mare potențial de creștere economică, tocmai construirea și furnizarea de asemenea tehnologii curate destinate exploatărilor miniere. Ați spus că poate este nevoie de legislație suplimentară, dar în momentul de față nu vă pot uh, răspunde da sau nu. Noi încercăm să vedem deja la comisie care este abordarea cea mai adecvată, cea mai sustenabilă. Care sunt sectoarele unde avem nevoie de mai, o mai de mai multă reglementare europeană sau din potrivă dacă trebuie să uh, um, nu mai reglementăm și să lăsăm totul pe seama statelor membre. Încercăm să identificăm stimulii și dacă este neapărat nevoie de legislație suplimentară sau din potrivă mai bine să nu legiferăm. Eu vreau să fiu foarte modest știu că există multe provocări, că este nevoie de schimbare, dar avem nevoie de noi concepte care să fie competitive, sustenabile și care să ne permită apoi să avem creștere economică. V-am dat un răspuns uh, plictisitor la o întrebare foarte interesantă. Dar nu va exista un singur pachet pentru economia circulară. Există deja exemple pozitive în multe țări membre și vom ține cont de acestea. Domnul Florenț a vorbit despre aceste interacțiuni, dar uh, și mai ales despre mm, noua politică de gestionare a deșeurilor. Noi nu vrem să creăm mai multe gropi de gunoi și noi de nici de îngropare a, a gunoiului, vrem mai degrabă să reducem cantitatea deșeurilor. Dar poate că dumneavoastră sunteți un mai bun expert în domeniu decât uh, eu. Doamna Rivasi a spus că Comisia Juncker nu vrea să legifereze, însă nu este adevărat. Această comisie deja și-a intrat în funcție de 5 luni de zile și dacă vrei să vezi lucrurile în, dintr-o perspectivă mm, măreață, atunci îți acord suficient timp pentru a face lucrurile bine din prima încercare. Deci vor veni propuneri. Știu că există doar un singur mare proiect legislativ pe care l-ați primit de la comisie, dar uh, până la sfârșitul primăverii vă asigur că vor mai veni și altele. Aceste lucruri întotdeauna iau uh, timp. Ați pus o întrebare și despre perturbatorii endocrini. Comisia a decis să lanseze o evaluare de impact, ceea ce este o procedură standard. Noile criterii ce trebuie stabilite vor avea un mare impact asupra mediului, uh, agriculturii, sănătății. De ce vrem să facem acest lucru? Pentru că în cel de-al șaptelea plan de acțiune pentru mediu, care a fost adoptat în 2013, așa cum știți, se spune că Uniunea va pune la punct uh, criterii bazate pe nivelul de risc um, pentru a defini o listă perturbatorilor endocrin. Și noi tocmai asta facem, noi deloc o chestiune simplă, cum probabil știți și dumneavoastră. Oamenii de știință nu <laughs> au un punct de vedere convergent în această privință, mm, nu sunt de acord între ei. Știu că există multe inconveniente din cauza întârzierilor, dar noi totuși trebuie să ne bazăm judecata pe fapte, pe probe și de asemenea în timpul consultărilor publice am primit 27.000 de contribuții și trebuie să le putem uh, analiza pe toate. Mr. Palcio, uh, um, you, you said... Domnul Balcio, ați spus că în Ungaria ați avut uh, experiențe neplăcute cu proiecte de tip PDP. Nimeni nu vă obligă să faceți asemenea proiecte. Aici există și exemple negative și exemple pozitive. Dacă există posibilitatea de parteneriat public-privat, atunci foarte bine. Însă, noi întotdeauna știm că nu există un model ideal. Cum spuneam, poți să ai și exemple pozitive și exemple negative. Dar există și structuri de cooperare public-privat mai puțin complicate. Nu e neapărat nevoie să folosim asemenea proiecte pentru a obține finanțare din FC. Relocalizările. Da, ce se întâmplă atunci când uh, existat uh, delocalizări spre China și acum există relocalizări aceste unități de producție se întorc, eu cred că inițial trebuie să ne asigurăm că nu obligăm companiile europene să se deplaseze, ele trebuie să rămână în Europa. Domnul Gramaticakis, Ați spus că ar fi trebuit să investim mai mult pentru a permite țărilor să iasă din criză. Să știți că dacă permitem sectorului privat să uh, aibă încredere și să facă investiții, atunci se va inversa curba, vom ieși din acest ciclu dar noi nu forțăm pe nimeni să investească nicăieri. Eu însă îmi doresc ca în țara dumneavoastră guvernul să facă în așa fel încât situația să se stabilizeze și uh, investitorii să accepte să investească în sectorul energiei, în sectorul turismului. Există însă și un aspect de, legat de partajarea riscului. Domnul Danta ați vorbit despre agroaliment, industria agroalimentară, da? I-am spus că inovarea în industria agroalimentară este un sector cu mare potențial, dar și acolo există acest element de risc partajat. Să sperăm că în ce privește domeniul agroalimentar, continentul nostru va uh, continua să joace un rol de pionier și că vor exista în continuare investiții majore în acest sector. Domnul Demesmacher, ați vorbit despre flexibilitate nu am înțeles însă foarte bine care era sensul întrebării dumneavoastră. Puteți să repetați, vă rog. Da, era o întrebare despre pachetul economiei circulare. În sensul că ceea ce ne îngrijorează pe noi este această explicație pe care am primit-o de la Centrul de Politici Europene, unde ni se spune că rolul obiectivelor va fi modificat, revizuit. Și atunci eu întreb, ce înțelege Comisia atunci când spune că se vor fixa, fixa obiective specifice pe țară? Nu. Obiectivele globale vor rămâne neschimbate, însă noi analizăm situația de la țară la țară. Și nu credem că putem să impunem aceleași standarde peste tot pe termen mediu, în tot cazul, poate că pe termen lung va fi posibil. Și de aceea am spus că vor exista acum obiective pe țară. Nu vom uh, aduce atingere obiectivului global. Trebuie să vedem ce este fezabil chiar și atunci când uh, um, impunem standarde mai uh, înalte. Acest lucru viza și pachetul deșeuri, dar nu numai. Mm. Existau chestiuni legate de design, cum putem să mărim eficiența în consumul de resurse, cum putem să reducem consumul de materie primă, cum putem să avem modele de afaceri care favorizează un consum mai sustenabil? De asemenea, crearea de piețe pentru uh, materii prime secundare și cum să favorizăm accesul la informații pentru consumatori. Pentru că consumatorii nu sunt uh, doar uh, simpli actori. Ei participă și la producție și la consum. Mulțumesc, vă mulțumim pentru toate aceste răspunsuri detaliate, vă mulțumim și pentru faptul că ați participat la această întâlnire. A fost foarte util, nu mai avem nimic pe ordinea de zi, nu avem nimic la diverse. Vreau doar să vă amintesc că următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 13 aprilie, dimineața și după amiaza. Vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. Uh, discussion. I do